nu. Amendamentul 174. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 175. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 176. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 178 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 179 pentru, împotriva abțineri se respinge.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 186 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 210 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 216 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 217 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 218 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 220 pentru, Verificăm. Verificăm. Vot electronic pentru 218. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă cu 35 de voturi pentru, 26 împotrivă. 225 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, așa, știe, știam, 229 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 230 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, compromisul 27 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 238 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 239 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 246 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 249 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 250 pentru, ce se întâmplă? întreabă președintele. 249, încă o dată, pentru ce-am spus. S-a adoptat deja 249, spune președintele. A, verificăm, s-a deschis vot, s-a închis votul la 249. Do deci s-a adoptat 250 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotriva abțineri, verificăm. 251. Nu, a fost respins, spune președintele, nu mai verificăm. 252 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 253 și 254, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 257 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 258 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 259, 258 împotri, pentru, împotriva, se respinge. 259 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 260-261 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 262 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 263 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 265 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 266 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 267 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 260 270 pentru, împotriva ține se adoptă, 273 pentru, împotrivă, E o problemă cu traducerea pentru unul dintre deputați? 273. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. 274 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 275 pentru, 276 spune președinte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Confunsul 29, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 277, 282 împreună, se adoptă. 177. 77 und 82 können Sie einen auswählen. Următorul 277 uh, și 282. Puteți alege. S-a închis votul. Oh. 281. Domnul Tenac uh, a analizat amendamentul greșit.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 Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru. Împotriva Abțineri se adoptă. 19 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se, se verifică. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 se adoptă. 48. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51. Pentru, împotriva abțineri se respinge. 53. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru împotriva abțineri se adoptă, 60 pentru împotriva abțineri se adoptă, 61 pentru împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 8 un moment, vă rog. Domnule președinte, domnul Palețchis, aș avea un amendament oral. M-am consultat cu raportorii din umbră și sugerăm o notă de subsol la compromisul numărul 8 și anume să numim prizonierii politici din Belarus Pavel Severeanets, Dimitsar Dașkevici, Eduard Lobau, Ales Beliatski, Mikolai Dziadok, Ihar Alinevich, Alexander Franskevich. Danke Ca de subsol. Lista prizonierilor politici, după cum spuneam, conține numele pe care le-am uh, citit acum. Mulțumesc! Cine este pentru această notă de subsol la compromisul 8? Împotriva abțineri se adoptă. Deci, um, votăm acum amendamentul 74. Cine este pentru? 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. Șaptezeci șase pentru, împotriva abțineri se adoptă. Șaptezeci pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru împotriva abțineri se adoptă, 80 pentru împotriva abțineri. 80 pentru împotriva abțineri. Oricum, cred că putem fi destul de siguri. Se adoptă 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 82 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Nouăzeci pentru, împotriva abțineri se adoptă, 91 pentru împotriva abțineri se adoptă, 93 pentru împotriva abțineri se adoptă, 94 pentru împotriva abțineri se respinge, 95 pentru împotriva abțineri se adoptă, 96 pentru împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru împotriva abțineri se adoptă, 98 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi urmează referirile, 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul electronic privind uh, proiectul de recomandare în totalitate. S-a închis votul. Gratulațion! Felicitări! Felicitări, domnule Palețchis! colleague. Next item. Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este prezentarea din partea domnului Pap de Cop Gallagher în ceea ce privește cea de-a șasea întâlnire UE-Islanda, care a avut loc în Reykjavik, și, de asemenea, și punctul 15 pe ordinea de zi, moțiunea pentru o rezoluție în ceea ce privește raportul de progres pentru 2012 și perspectiva post-alegeri. Vreau să vă amintesc faptul că data limită pentru înaintarea amendamentelor este fixată la data de 4 septembrie 2013 la ora 12, la prânz. Și am să dau cuvântul imediat domnului Pat de Cop Gallagher. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Um, vă mulțumesc pentru această posibilitate de a face o prezentare în Comisia AFET în ceea ce privește ședința noastră ce a avut loc săptămâna trecută în Reykjavik. Poate unii dintre dumneavoastră știu că pe 27 aprilie au avut loc alegeri și un nou guvern a fost ales și acest nou guvern a înghețat accesul, uh, negocierile de aderare ale Islandei la Uniunea Europeană pentru că dorește să organizeze un referendum pe această temă. Având în vedere schimbarea politică a situației în Islanda, întâlnirea aceasta, cea de-a șasea întâlnire, de pe 26-28 iunie, pica la momentul potrivit. Am avut o întâlnire cu diferiți reprezentanți ai diferitelor organizații, am analizat de asemenea proiectele europene ce se desfășoară la fața locului, ideea fiind să avem o înțelegere cât mai bună a felului în care se consideră aderarea la Uniunea Europeană și să avem diferite opinii din partea diferitelor grupuri politice, partide politice, care constituie întreaga societate. Aș putea să vă prezint acum pe scurt și mai în detaliu rezultatele acestei vizite. Am discutat cu reprezentanții Partidului Progresist și de, de Independență, care sunt împotriva aderării la Uniunea Europeană Partidele din opoziție sunt în continuare, uh, au opinii divergente în ceea ce privește acest subiect. Se pare că ar dori să completeze negocierile, să le ducă până la capăt. Uh, sprijinul pentru statutul de membru al Uniunii Europene a scăzut foarte mult și asta din cauza crizei economice și financiare în Uniunea Europeană și avântul a scăzut. Iar poziția celor care sunt anti-europeni a s-a consolidat. Noua coaliție a guvernului încearcă să facă o evaluare a felului în care se desfășoară negocierile și, în principiu, această chestiune va fi dezbătută în Parlamentul Islandei cât de curând. Există foarte multe uh, întrebări în continuare deschise în ceea ce privește poziția guvernului față de uh, aderarea la Uniunea Europeană și negocierile de aderare se pare că se confirmă faptul că există îndoieli sau ezitări și s-ar putea ca până la urmă să nu se organizeze un referendum în ceea ce privește continuarea acestor negocieri. Toate aceste ipoteze sunt plauzibile. Avem un guvern împotriva, împotriva, care este împotriva aderării la Uniunea Europeană și s-ar putea să nu organizeze un astfel de referendum, chiar dacă Parlamentul se pronunță pentru. Ideea este că se dorește o înghețare de plină a negocierilor, însă nu este foarte clar ce se va întâmpla cu implementarea lui pentru preaderare și toate proiectele IPA. Noul guvern a anunțat destul de repede după uh, alegeri că toate proiectele sunt deocamdată suspendate. Dar, din câte am înțeles, acest aspect este în continuare în discuție. O astfel de decizie s-ar putea să ducă la întârzieri în ceea ce vrește progresele pe care Islanda trebuie să le realizeze. Ideea este că noi trebuie să menținem relații apropiate cu Islanda și să întărim aceste relații în anumite domenii care sunt de interes reciproc. Iar uh, noul guvern consideră că nu mai există o, o bază pentru această platformă de cooperare. Un alt subiect de discuție a fost Arctica, care de asemenea a fost abordat pe durata ședinței noastre. Și uh, știm că în acest domeniu există o cooperare în, și noi ne dorim să stabilim un dialog la nivel înalt pe chestiunea aceasta a Arcticii. Ideea este ca negocierile și discuțiile pe această temă să continue. Știm că există un, o dispută și că există în ceea ce privește chestiunea arctică și că există și o sancțiune din partea Națiunilor Unite. Evident, Trebuie să vedem cum anume aceste sancțiuni vor fi implementate și la ședința noastră au, existat, au participat și reprezentanți ai diferitelor organizații care se ocupă de chestiunea arctică. Și s-a lansat un apel pentru ca guvernul să aibă un rol mai activ în aceste discuții. Iar comisia noastră pentru pescuit a fost foarte activă în domeniu și a încercat să promoveze acest subiect. Deci, după cum spuneam, încă nu știm care va fi poziția noului guvern în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. Ar mai fi și alte aspecte care ar putea să fie analizate, spre exemplu, uh, referendumul și felul în care se va implementa această decizie de a îngheța negocierile. Și apoi și chestiunea finanțărilor obținute prin instrumentul de preaderare. Deci, după cum vedeți, e vorba de o abordare destul de tehnică, dar și politică și e nevoie de o soluție politică la nivel de Uniunea Europeană. Am fost de acord să uh, organizăm o a doua ședință, în principiu în luna noiembrie, și ne așteptăm ca acest lucru să aibă loc după publicarea evaluării guvernului în ceea ce privește negocierile și evoluțiile ulterioare. Domnul Preda a fost de față împreună cu alți colegi la aceste întruniri și poate să confirme care este situația actuală a acestor negocieri. Mulțumesc! Uh, și acum dau cuvântul domnului Preda. Mulțumesc mult, uh, domnule președinte. Aș vrea la început să spun la rândul meu, cu îngăduința dumneavoastră, câteva cuvinte despre reuniunea, cea de-a șasea reuniune a Comitetului Parlamentar uh, uh, Comun. Uh, aș vrea să remarc foarte buna primire de care am avut parte în Islanda. Am putut să ne întâlnim astfel cu patru președinți ai partidelor politice, dintre cele șase care sunt reprezentate în Parlament am avut astăzi ocazia de a discuta direct cu primul ministru uh, și de asemenea cu ministrul de finanțe, cei doi fiind liderii celor două partide importante care alcătuiesc acum coaliția de guvernare. Aș remarca de altfel faptul și sper ca remarca mea să nu fie considerată răutăcioasă că dacă predecesoarea primului ministru actual era favorabilă aderării uh, și nu s-a întâlnit niciodată cu membrii Comitetului Parlamentar Comun, actualul prim-ministru care este opus integrării a găsit timp pentru a veni și a vorbi îndelung despre chestiunea uh, islandeză. Uh, acum, cât privește moțiunea pentru rezoluție, eu reamintesc faptul că biroul extins al comisiei noastre și apoi conferința președinților au decis ca rezoluția despre Islanda referitoare la 2012 să fie transmisă înapoi în comisie, după ce de trei ori, vă reamintesc, se amânase discutarea în plen a raportului pe care noi în uh, comisie îl adoptasem cu o foarte impresionantă majoritate. Uh, și e adevărat că textul trebuia modificat pentru că nu mai puteam să ne mulțumim uh, cu o discuție despre progrese din 2012, de bună în condiția în care acum, iată, cum se spunea mai devreme, uh, negocierile sunt uh, oprite, sunt uh, înghețate. Am luat de aceea două decizii. Prima este aceea de a modifica titlul rezoluției și a doua decizie este aceea de a concepe un text mai scurt, un text foarte scurt, care să rezume noua situație politică, situația în care ne aflăm după Uh, alegeri. Prima uh, decizie deci de a adăuga la titlu pe lângă uh, raportul referitor la progresele din 2012 ale Islandei, expresia, sintagma, perspectivele postelectorale în Islanda. E circumstanța, e împrejurarea care ne-a determinat să schimbăm toată uh, dezbaterea și uh, cred că e nimerit ca în titlu să apară această expresie în condițiile în care alegerile au adus la guvernare două partide care sunt ferm opuse aderării islandei la uniunea europeană progressive party și independence party. Uh, am subliniat o de altfel și în lucrările comisiei parlamentare comune Uh, e extrem de uh, clar faptul că noul guvern nu își dorește să continue negocierile, cel puțin fără a ține în prealabil un uh, nou referendum. Inițial, se credea de altfel că referendumul va pune direct întrebarea continuării negocierilor. Au existat declarații în acest sens ale ministrului afacerilor externe, dar în acest moment se pare că nici întrebarea, nici data unui referendum nu sunt uh, deloc clare. Guvernul nu pare să se grăbească în această direcție. Deocamdată, ultimele declarații ne spun că guvernul așteaptă la toamnă o dezbatere în Altingi, în Parlament, o dezbatere uh, pornind de la o evaluare care a fost uh, solicitată despre starea negocierilor, dar și despre Uniunea Europeană. În discuție pe care am avut la Reykjavik, se spunea că probabil în septembrie-octombrie o asemenea evaluare ar fi pregătită. Uh, e foarte probabil ca în urma dezbaterii din Parlament, din Altingi, să se decidă și că nu mai e nevoie de un referendum. Cu toate acestea, uh, trebuie spus că un sondaj uh, recent, realizat chiar acum câteva zile, indica faptul că aproape 82% din populația islandeză își dorește ca acest referendum să se țină simultan cu alegerile locale care sunt programate pe 31 mai 2014. De fapt, deși problema aderării a fost mereu foarte controversată, a existat uh, aproape fără excepție o majoritate a islandezilor favorabilă, favorabilă uh, pentru continuarea negocierilor, în favoarea deci a continuării negocierilor Uh, așa uh, stau lucrurile și acum. Ultimul sondaj a arătat că 50% dintre islandezi doresc să se continue negocierile, 41% consideră că nu trebuie uh, continuate. Iată de ce în textul de rezoluție pe care îl propun am ținut să subliniez regretul că guvernul islandez nu a așteptat sfârșitul negocierilor de aderare pentru a organiza atunci un referendum Așa se stabilise de altfel în Parlament la debutul acestei istorii, la, în, în momentul în care s-a depus candidatura. Uh, Uniunea, cum se știe, a primit cu entuziasm uh, cererea de aderare Islandei. Comisarul pentru lărgire, domnul Fiule, uh, ehm, și-a manifestat angajamentul și acum de a continua negocierile. Trebuie de altfel să reamintesc faptul că negocierile cu Islanda au decurs foarte bine douăzeci și șapte dintre capitole au fost deschise, 11 fiind închise. Închei uh, invitându-i pe colegii mei să împărtășească observații din acest raport. Sunt evident deschis la sugestii de îmbunătățire, s-a întâmplat și în anii trecuți, cred însă că textul ar trebui să rămână scurt și la obiect. Nu ar trebui să elaborăm un text foarte lung, pentru că în situația dată, așa cum am încercat să o descriu, Uh, trebuie să definim uh, foarte succint zic eu, poziția, uh, poziția noastră. Nu cred că putem să elaborăm foarte mult, cu atât, spuneam la început, cu atât mai mult cu cât nu putem reveni asupra conținutului raportului prezentat de Comisie anul trecut. Negocierile au fost bune, dar sunt oprite. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Preda. Domnul Ferm, ce părere aveți? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să îi mulțumesc domnului Preda pentru acest text echilibrat. După ce s-a schimbat guvernul în Islanda, munca a fost foarte dificilă, pot să înțeleg. Vreau să mulțumesc și Comisiei Parlamentare Mixte pentru uh, debriefing, într-adevăr trebuie să analizăm situația. Dacă un stat candidat își îngheață negocierile de aderare, avem o situație foarte neobișnuită. Și cred că e foarte important ca, indiferent cât de mult uh, deplorăm poziția noului guvern, trebuie să o respectăm și să nu facem presiuni prea mari. Acțiunile guvernului islandez sunt regretabile, iar eu și cu grupul meu, ă, ca și mulți alții, am dorit să primim Islanda alături de noi în Uniunea Europeană. Este o țară cu o veche tradiție democratică și cu uh, instituții funcționale și cu o economie puternică. Cu toate acestea, guvernul islandez trebuie să decide următoarele etape și să facă ce e mai bine pentru poporul islandez. Acum noi trebuie să evaluăm noua situație și să găsim un mod echilibrat și constructiv de a merge înainte. Este important ca Uniunea Europeană să nu închidă porțile, trebuie să păstrăm deschis dosarul de candidatură și să nu amânăm niciun fel de decizie care să ceară Islandei să spună imediat da sau nu. Nu trebuie să strânim o reacție negativă făcând presiuni prea mari pentru continuarea procesului. Acest lucru ar putea fi contraproductiv, ar putea să ducă la finalizarea, la blocarea completă a procesului de candidare și cred că trebuie să ne răcorim un pic. Apreciez raportul domnului Preda, dar cred că trebuie să avem grijă la formulări la 6 și la 7. Nu trebuie să considerăm că uh, un referendum este de la sine înțeles și nu cred că trebuie să facem presiune în acest sens. Discuțiile din Islanda arată că până când nu s-a stabilit o dată, mai sunt și alte opțiuni. Islandezii au semne de întrebare referitoare la aderarea la UE, E clar și nu cred că poporul își va schimba prea repede opiniile și va vota pentru continuarea procesului. Dar dacă guvernul este de părere că o blocare temporară a procesului de candidatură poate fi făcut fără referendum, ar fi o opțiune mai bună. Mai ales pentru că, așa cum a spus și domnul Gallagher, un uh, refuz mai hotărât ar crea noi probleme, ar bloca programul de uh, uh, asociere și parteneriat și uh, din toate aceste motive nimic bun nu ar ieși dacă s-ar organiza un referendum acum imediat. Deci haideți să păstrăm legătura cu islandezii, haideți să păstrăm dialogul. Noi credem că această națiune este apropiată de noi și deci haideți să avem o abordare inteligentă și echilibrată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Farm. Vreau să vă amintesc încă o dată că termenul de depunere a amendamentelor este 4 septembrie, nu mai sunt alți vorbitori pe lista mea. Îmi pare rău, nu v-am văzut. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost unul din membrii care au avut norocul să participe la această delegație și chiar vineri am avut șansa de a prezida discuțiile cu societatea civilă. I-am și spus domnului Gallagher că am și eu o contribuție de adus. În rândul societății civile, sentimentul față de reuniunile de vineri a fost unul pozitiv. Ei doresc ca negocierea să continue și am perceput oarecare frustrare. Sunt de acord cu vorbitorul anterior care spunea că trebuie să fim delicați în abordarea noastră. Va avea loc o dezbatere în septembrie-octombrie la Reykjavik. Nu știm ce se va întâmpla cu acordul între Partidul Progresului și Partidul Independenței. Se vorbește despre un referendum, dar nu se știe exact când. Și, de asemenea, dezbaterea din septembrie și din octombrie va fi una importantă. Deci, deși lucrurile sunt uh, blocate momentan, trebuie să păstrăm de partea noastră ușa deschisă și cred că reuniunea din 27-28 noiembrie va fi importantă când vom discuta cu colegii din Islanda. Mi s-a părut foarte utilă această reuniune și cred că uh, colegii care au fost prezenți au avut de câștigat. Și aș dori și să se menționeze ce muncă valoroasă au depus Uh, cei din secretariat de acolo, cei care lucrează într-o situație destul de dificilă actualmente și cred că trebuie să arătăm recunoaștere față de munca lor. Ei au fost foarte afectați de faptul că Islanda s-a retras din proiectele uh, acordului de uh, parteneriat. Am uh, vizitat mai multe proiecte în ziua respectivă, eu am putut merge doar la unul dintre ele pentru că aveam un avion de prins. Uh, dar mulți, mulți colegi au uh, apreciat munca depusă. Deci, domnule președinte, eu vă mulțumesc că mi-ați permis și mie să contribui. Cred că e foarte important să avem acest dialog și vă mulțumesc. Domnul Preda, dacă doriți să răspundeți. Nu am chiar un răspuns de dat, vreau doar să mulțumesc colegilor socialiști care au făcut niște observații eh, foarte utile. Și aș vrea să mai adaug și o obs altă observație, mai politică, să spunem așa. Chestiunea referendumului este una deosebit de delicată, pentru că guvernul actual a riscat, să spunem, să zică că nu mai face niciun pas înainte în negocieri fără referendum. Și în al doilea rând, același guvern și-a dat seama că uh, populația islandeză ar fi pentru un referendum. Aceasta este problema, e... Guvernul e cumva prins în capcană, pentru că dacă organizează referendum, foarte probabil populația Islandei va spune da, iar guvernul este de fapt chiar împotriva aderării. Deci, un referendum poate complica lucrurile cu atât mai mult cu cât uh, rezultatul nu ar fi favorabil. Pe de altă parte, se pune și chestiunea Parlamentului. În momentul în care a fost depusă candidatura Islandei, nu s-a făcut un referendum pentru începerea negocierilor. Deci, în aceste condiții, guvernul va redefini poziția pe care o are pentru a merge apoi la Parlament, cerând Parlamentului să facă un gest contrar celui de la începutul anului. Adică să spună, lăsăm baldă negocierile. Înțelegem că sunt foarte diverse pozițiile partidelor din Islanda, Știm că Partidul Socialist este entuziasmat de aderare, iar ceilalți sunt reticenți. Avem o situație politică extrem de complexă. Și de aceea sunt de acord cu colegii socialiști atunci când spun că trebuie să fim atenți la reacțiile uh, pe care le putem stârni, stârni prin acest text. Și sunt de acord că împreună vom găsi cele mai bune formule. Vă mulțumesc! Next. Next item, general budget of the Europe... Următorul punct, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, toate secțiunile. Raportor este José Ignacio Salafranca Sánchez Neira. Oh. Aveți cuvântul. Sí, gracias, señor presidente. Voy a ser eh, muy breve. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu succint. Cred că vă amintiți că Parlamentul European a votat un acord politic la plenarea de la Strasbourg și că am, după ce am obținut uh, revendicările noastre, am uh, votat pentru acest acord. Voiam să vă amintesc că în acest cadru în acest cadru, în cadrul financiar plurianual, multianual, uh, s-a uh, ținut cont de întreaga politică externă. Este vorba de un uh, sector unde um, finanțările sunt reduse. 2014 va fi primul an cu noul tip de buget din CFM și uh, Comisia prezintă o reducere uh, semnificativă a alocărilor pentru politica externă de 12,5%. Pentru creditele de angajament, pe 2013 eram la 9 miliarde 300 de milioane aproximativ, uh, și pe 2014 vom avea 8 miliarde 750 de milioane. Deci, în fine, cu 12,5% mai puțin, un miliard și ceva mai puțin. Deci, dragi colegi, cred că înțelegeți ca reprezentant al Comisiei AFET, nu pot fi de acord cu o asemenea reducere propusă de Comisia Europeană pentru politica externă a Uniunii Europene. Este clar că a existat în ultimele perspective financiare anumite sporuri, anumite creșteri, însă mi se pare că nu suntem la înălțimea instrumentelor pe care noi trebuie să le votăm și, pe care, și nici la înălțimea angajamentelor pe care le aveam în materie de politică externă. Acum, dacă acceptăm aceste reduceri atât de importante și substanțiale, așa cum ne le propune Comisia în proiectul acesta de buget, Dumneavoastră ați ascultat astăzi dimineața pe ministrul afacerilor externe al Lituaniei, care ne-a vorbit despre prioritățile președinției în ceea ce privește summitul de la Vilnius și tot ceea ce se referă la politica noastră de vecinătate către nord, către est și astăzi dimineața am ascultat și pe, pe uh, um, trimisul special al Uniunii Europene pentru primăvara arabă și ne-a povestit despre situația din Egipt, din Siria, din toate aceste țări din regiune care sunt afectate de instabilitate. Și e foarte ciudat să avem o reducere cu 14,5% pentru politica de, de, de vecinătate. Aici am vorbit azi adinaur despre cazul islandez, spre exemplu, o reducere de aproape 3,5% pentru instrumentul de stabilitate și o reducere de 20,7% pentru tot ceea ce se referă la politica comună și de securitate. De aceea, propunerea mea, domnule președinte, și înțeleg uh, că și asta poate o poziție așa tactică, este să încercăm să restabilim aceste credite și să le aliniem cu nivelul din 2013. Și aici ne mai confruntăm și cu o procedură dificilă. Care e dificultatea? Este că, având în vedere limitele pe care ne le impune Comisia pentru bugete din Parlament, va trebui să acoperim termenul limită de depunere a amendamentelor înainte ca miniștrii să se poată pronunța. Din păcate, și am discutat cu raportorul general al Parlamentului pentru bugetul referitor la 2014, ne-am exprimat nemulțumirea pentru felul în care trebuie să funcționăm pe această bază și va încerca să rezolve această problemă, știind că e vorba de niște situații destul de complicate care trebuie să fie uh, uh, luate în considerare, mai ales poziția comisiei noastre, AFET. Termenul limită este fixat la 17 iulie și sper că ne vom pronunța definitiv cel mai târziu pe 4 septembrie. În orice caz, dacă va trebui să modificăm oarecum titlul în funcție de deciziile luate de Consiliul de Ministri, sper să o putem face uh, prin prezentarea unor amendamente orale și înainte să înceapă concediul de vară, aș dori să convoc o ședință a raportorilor din umbră, chiar mâine, tocmai pentru a încerca să ajungem la un acord în ceea ce privește strategia și în ceea ce privește și cifrele. Și am înțeles că doamna Iaten Machi este raportor din partea grupului uh, liberal. Și dacă sunteți de acord, domnule președinte, trebuie să acționăm în acest cadru. Și nu putem să ne permitem noi, ca și Comisia FED, să acceptăm niște reduceri atât de mari pentru o politică a comunității europene, o politică externă, ca fiind uh, o politică de, cu potențial de creștere, care face parte din uh, bazele Uniunii Europene. Nu cred că asta ne dorim. Așa că rămân la dispoziția colegilor pentru a încerca să ajungem la un punct de vedere comun și pentru a încerca să definim un cadru de procedură care e destul de, de, de strict deocamdată, dar care ar trebui să poată să ne permită să acționăm. Mulțumesc! Salafranca. Mulțumim, domnule Salafranca. Perfect. E perfect. Nu dorește nimeni să ia cuvântul? Atunci, Eh, Signora Iatenmachi. Doamna Iatenmache, măcar una. Aveți cuvântul. Kiitoksia. Täällä aletaan säästämään jo puheajastakin. Vă mulțumesc. Acum mai nu facem și economie la timpul de vorbire, dar dacă nu multă lume dorește să ia cuvântul, aș vrea eu să am ocazia să o fac. Înțeleg dorința comisiei de a face economii, mai ales în ce privește creditele de angajamente, deoarece în ultimii ani Uniunea Europeană și-a asumat uh, prea multe angajamente, a promis prea multe și nu a putut să-și respecte promisiunile. În momentul în care se discuta proiectul preliminar de buget, deja se dădea dovadă de prudență în ce privește creditele de angajament. Întotdeauna prioritățile s-au fixat uh, la sfârșitul mandatului precedent, dar acum s-a operat o reducere de uh, destul de semnificativă a creditelor pentru angajamente și vreau să întreb uh, pe reprezentantul Comisiei ce se va întâmpla cu creditele pentru politica uh, uh, externă și mai ales parteneriatul estic. Acolo s-a ajuns la o reducere cu aproape 30%. De ce ați făcut această alegere? De unde această reducere pentru parteneriatul estic cu practic 30%, pe când pentru parteneriatul sudic bugetul a fost mărit, nu cu mult, dar totuși, dacă vrem să le comparăm, am o altă întrebare privitor la creditele pentru angajamente care au fost reduse deoarece s-a redus bugetul per ansamblu dar acolo unde procentele sunt foarte mari, eu mi-aș dori să primesc câteva explicații mai detaliate. Și în ce privește politica pentru zona arctică, cum o veți finanța? În momentul în care s-a hotărât crearea Centrului de Informații pentru regiunea arctică. În sfârșit, eu înțeleg motivele pentru care s-a redus bugetul și de ce a trebuit să facem niște alegeri pentru a obține totuși niște rezultate cu fondurile pe care le avem la dispoziție. V-aș fi însă recunoscătoare dacă mi-ați spune ce s-a întâmplat cu banii cheltuiți în ultimii doi ani. Am obținut rezultatele scontate? S-au atins obiectivele fixate de către Parlament? Doamna Gomes. Domnule președinte, doamna raportor Maria Muniz nu este prezentă, dar mi-a transmis un mesaj care reflectă îngrijorările dumneiei și ca atare cele ale grupului nostru. Principalul nostru motiv de nemulțumire este că în fiecare an acest buget se încadrează la rubrica 4 și acum când s-a ajuns la o reducere cu 12,5%, mai mult decât în uh, uh, bugetul uh, um, din 2013 și bugetele uh, de ajustare, atunci nu se poate să nu protestăm. Cum vom mai putea să ne îndeplinim rolul pe care ne-l dorim pe scena externă pentru Uniunea Europeană? Este o reducere drastică și este practic consecința cadrului financiar multianual pentru 2014-2020, un cadru care este insuficient și complet lipsit de ambiție. 16% față de propunerea inițială a Comisiei. Iată pe, um, cât de mare este reducerea pentru întreaga perioadă. Suntem deosebit de îngrijorați de diminuarea care a fost uh, propusă pentru, um, pentru INI și pentru uh, DCI 11,5% mai mic, mai puțin. Și nu cred că sunt doar îngrijorări ale grupului nostru, ci ar trebui să fie ale întregii comisii. Suntem de acord cu poziția propusă de domnul Franca și vom depune astfel încât acest buget să fie uh, revizuit. Domnul Salafranca? Mulțumesc, domnule președinte. Dacă am înțeles eu bine observațiile făcute de doamna Iatenmachi și întrebările pe care le-a adresat în mod legitim, uh, sunt mai degrabă întrebări adresate către comisie, dar și noi împărtășim îngrijorările sale. Și eventual am putea să ascultăm mai întâi răspunsul de la comisie și abia apoi să intervin eu. Thank you, colleague. Mulțumesc. Vă reamintesc termenul limită pentru depunerea amendamentelor la vizul cu privire la buget, 16 iulie la prânz, știind că amendamentele pot să fie depuse doar în limba engleză și termenul limită pentru amendamentele cu caracter bugetar este tot 16 iulie la prânz, dar aceste amendamente pot să fie depuse în toate limbile oficiale. Domnule președinte, nu știu dacă e cineva din partea comisiei în sală, vreun reprezentant, nu, care ar putea eventual să răspundă la îngrijorările exprimate de doamna Iatermache și pe care eu le împărtășesc pe deplin. Așa că ar fi bine și de dorit dacă eventual comisia ar putea să ne dea o clarificare în ceea ce privește aceste îngrijorări. Commission. Comisia? le, Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia nu a făcut altceva decât să pună în aplicare decizia cu privire la plafoanele din cadrul financiar multianual. Deci această diminuare a creditelor de angajamente cu 12,5% față de 2013 se explică prin faptul că plafonul pentru 2014 din cadrul financiar ne-a fixat uh, această limită. Deci aș vrea să vă reamintesc faptul că în uh, propunerea pentru 2011 deja se prevăzuse o reducere cu până la 20%. Deci, față de propunerea inițială a Comisiei, s-a ajuns la o reducere cu 20% în noul cadru financiar multianual. Această reducere cu 20% se um, transformă într-o reducere de 12,5% pentru 2014 față de 2013. Noi nu putem să mergem mai um, dincolo de acest plafon și de altfel am propus o marjă de 159 de milioane, care este totuși considerabilă, având în vedere constrângerile pe care ne le-a fixat acest cadru financiar. Insist asupra faptului că pentru toate instrumentele de politică externă, bugetul a fost cu mult redus față de propunerea inițială a Comisiei. Noi, pe 27 martie, am trimis propunerea către Parlament și Consiliu și în urma Consiliului din februarie, Comisia a trimis din nou Parlamentului și Consiliului uh, um, felul în care vor fi distribuite fondurile pentru diferitele uh, instrumente. Aceasta este propunerea pe care o aveți în fața dumneavoastră. A trebuit să facem niște alegeri și e greu să alegi, dar încă o dată noi nu putem să depășim plafonul fixat de către uh, cadrul financiar multianual. Comisia a încercat să respecte uh, prioritățile politice și principalele Uh, uh, echilibre politice în ce privește ajutorul umanitar, care este mărit față de 2013, și în ce privește instrumentul politic de vecinătate uh, și instrumentul cu privire la dezvoltare și democrație. Știm că este o perioadă dificilă, însă nu avem încotro, suntem limitați de aceste plafoane. Iar în ce privește întrebările mai detaliate pentru fiecare instrument în parte, din păcate nu pot să vă spun nimic în ce privește instrumentul politicii de vecinătate. Cred că am putea să vă trimitem eventual un răspuns în scris. Domnule președinte, cam atât puteam eu să vă spun despre bugetul pe 2014. Din nefericire, circunstanțele sunt dificile. Comisia nu are de ales, nu poate decât să respecte cadrul financiar multianual. Domnul raportor, cred că doriți să puteți răspunde. Da, mulțumesc, domnule președinte. Au mai rămas întrebări fără răspunsuri, cele formulate de doamna Iatermachi, și anume cum se va finanța prioritatea uh, în ceea ce privește chestiunea arctică. Dar, da, în orice caz, răspunsul pe care l-a dat Comisia acum e o interpretare în ceea ce privește acordul referitor la viitoarele perspective financiare și cadrul financiar multianual prevede o sporire pentru politica externă și capitolul 4, cu o creștere de 13%, e bine, atunci nu se înțelege de ce e o reducere în primul an de 12%. E o decizie politică pe care a luat-o Comisia, nu? Și evident că în fiecare an ne dorim o sporire bugetară, dar ne confruntăm cu scăderi. Acum, Parlamentul European este autoritate bugetară și mai există alte capitole importante, cum ar fi politica de vecinătate, care e o politică deosebit de importantă a acestui uh, Parlament și uh, decizia Consiliului European ratificată de Parlament uh, arată cât de importantă este politica externă a Uniunii Europene, pentru că avem niște răspunderi pe care trebuie să ne le exercităm. De aceea am dori să se mențină angajamentele luate și nu uitați, uh, uh, președintele în exercițiu al Consiliului care a venit și a luat cuvântul astăzi dimineața în uh, comisia noastră ne-a explicat faptul că avem anumite priorități și că avem domenii care sunt absolut decisive pentru politica noastră externă și că nu ne putem permite să avem niște reduceri atât de importante precum sunt cele prevăzute pentru instrumentul de preaderare, 17%, 14% pentru alte politici, instrumentul de stabilitate minus 13%, politica comună de securitate și apărare minus 20%. Cu acestea fiind spuse, domnule președinte, eu cred că Parlamentul European trebuie să-și asume acum răspunderea ca și braț bugetar al politicii bugetare. Evident, înțelegem că vremurile sunt grele și dificile pentru toate instituțiile, însă uh, nu uitați ceea ce ne cer cetățenii și nu uitați că există o marjă de interpretare a felului în care trebuie să acționăm. Avem decizii care au fost luate săptămâna trecută în Strasburg în acest sens și de aceea eu aș vrea să găsim o posibilitate de a restabili cifrele și așa cum spunea și doamna Iatermache, una e să încerci să raționalizezi anumite cheltuieli și alta e să faci niște reduceri drastice care nu-ți vor mai permite să-ți îndeplinești angajamentele. Și apoi un alt element suplimentar care vine și ne complică oarecum misiunea anul acesta. Faptul că există o schimbare de nomenclatură pentru, așa cum spunea doamna Iaten Machi, pentru a defini obiectivele pe care le are Uniunea Europeană. Și deci, pentru a vedea care sunt rezultatele concrete. Și de aceea, în primul an, nu vom reuși să vedem în mod clar unde anume s-au făcut concret aceste reduceri în momentul în care se spune că s-au făcut reduceri mai mult pentru proiectele de vecinătate centrală și orientală, e bine, doamna Iatermachi, cred că nu e corect, pentru că s-au sporit instrumentul de asociere, surmele pentru instrumentul, instrumentul de asociere, care acoperă acum mult mai multe țări și de aceea cifrele sunt diferite, sunt uh, mai scăzute în ce aturește alocarea pe țară. De aceea, domnule președinte, cred eu că ar fi bine să încercăm să ne, re, să, să ne descurcăm în acest calendar foarte strâns, să ne aplicăm asupra cifrelor și având în vedere ritmul pe care ni-l impune Comisia pentru Bugete, să încercăm să ne pronunțăm înainte de Consiliu. În orice caz, vom vota în luna septembrie și doresc să spun colegilor că împărtășesc toate aceste observații făcute. Sper că vom găsi o soluție în așa fel încât să putem fi pe placul tuturor celor care au intervenit să sperăm că ne vom putem întâlni înainte de concediul de vară, să organizăm o astfel de ședință pentru a defini o poziție comună, pentru a avea o abordare tactică, strategică și să vedem cum vom aborda Comisia pentru Bugete. Pentru că va trebui să definim niște priorități, niște priorități foarte clare. Evident, vor trebui să fie făcute anumite sacrificii, însă noi trebuie să acționăm ca o forță uh, compactă. Dacă începem deja să facem reduceri, uh, s-ar putea ca până la urmă să nu fim la înălțimea așteptărilor noastre și uh, Uh, să ne regăsim uh, uh, în fine cu niște cifre chiar și mai scăzute decât cele pe care ne sunt acum prezentate. Așa că trebuie să apărăm creditele alocate politicii externe. Acum ne aflăm într-o discuție în ceea ce vrește diferitele instrumente financiare, nu doar cele consacrate politicii externe, ci și celelalte politici. Și discutăm două capitole bugetare și există deja negocieri care sunt închise, sunt terminate în domeniul în anumite politici comune ale Uniunii, acolo unde s-au fixat deja niște cifre precise. Acum, eu aș vrea ca adaptarea necesară pentru politica externă și uh, să țină seama de problemele pe care noi le-am evocat. De aceea, domnule președinte, iată, acestea au fost comentariile mele, nimic mai mult. Am notat îngrijorările exprimate de colegi, raportorii din umbră, din, uh, doamna uh, Iaten Machi și doamna Omen Reuten și în orice caz, vom încerca să fim la înălțimea ambițiilor pe care le are Comisia noastră. Thank you. Thank you. Mulțumesc. Următorul punct este cu ușile închise și rog pe toți cei care nu sunt membri ai Parlamentului European sau membri ai staffului să părăsească sala. Întrerupem ședința 5 minute ca să vă permitem să ieșiți din sală.